Buonasera, ben ritrovati. Eh, allora, come abbiamo eh, concordato stamattina per uno... Bună ziua, dragi colegi! Astăzi dimineață am convenit, eh, datorită faptului că ne presa timpul, că vom începe cu ultimul punct de pe ordinea de zi de astăzi dimineață, și anume, nu am reușit să discutăm punctul 11, un raport privind vizita de constatare a faptelor în România. Aceasta a avut loc în noiembrie anul trecut. A fost pentru mine o uh, mare onoare să prezidez delegația care a efectuat această vizită în România și, prin urmare, am să vă uh, prezint un sumar al celor două zile foarte intense pe care le-am petrecut uh, în România. În primul rând, vreau să vorbesc despre organizarea acestei misiuni. Am uh, avut anumite dificultăți uh, practice în uh, această vizită, din care cred că ar trebui să învățăm atunci când pregătim uh, uh, vizita ale delegațiilor noastre. Ar trebui să fim foarte precauți atunci când uh, alcătuim programul, să vedem dacă reușim să parcurgem tot programul, să luăm în considerare cu mai mare atenție logistica, infrastructura, transporturile, să nu încercăm să facem un program prea plin. E important să știm cam cât durează să ajungem din punctul A în punctul B și colegii din uh, țările uh, respective pot să ne ajute în acest sens. Iar uh, în România, cred că am avut ocazia să spun acest lucru și de mai, de mai multe ori și în trecut, trebuie încă să mai lucrăm la acest aspect de organizare al vizitelor. Deci, vizita noastră nu s-a desfășurat exact așa cum o planificasem și am avut anumite dificultăți și a trebuit să schimbăm programul pe moment. Deci, cred că ar fi bine să ne gândim la acest lucru pentru ca vizitele noastre de constatare a faptelor pe viitor să se desfășoare mai uh, bine. Cred că se pot, uh, putem să planificăm mai bine lucrurile, să ne asigurăm că nu avem programe prea încărcate. Și acum, trecând la uh, chestiunile specifice legate de vizita în România, această vizită s-a desfășurat pe 24 și 25 uh, noiembrie. În prima zi, pe 24 noiembrie, am avut uh, întâlniri mai degrabă am reușit să analizăm chestiunea delicată uh, legată de o petiție privind uh, roșia Montana și instalația de, de acolo. Ne-am început vizita dimineața și am reușit să uh, ne întâlnim cu cei responsabili din partea companiei care, au, uh, care prezentaseră proiectul și cu primarul Roșiei Montane. În cursul acestor discuții, um, care mie mi s-au părut foarte mulțumitoare, reprezentanții din partea companiei au răspuns la întrebările care erau deja incluse în petiție. Și apoi, în momentul în care ne-am întâlnit cu uh, dânsii, aceste întrebări au fost formulate de către membrii prezenți. Mai ales chestiunea poluării solului și a apelor uh, de acolo, care reprezintă o preocupare pentru populația locală prin uh, utilizarea cianurii în extracția uh, aurului. Am primit așadar un raport foarte detaliat uh, din partea tehnicienilor din companie, o prezentare PowerPoint și am avut ocazia să înțelegem destul de bine și uh, cum s-au lucrurile și să fim siguri, cel puțin uh, teoretic, care sunt regulile și standardele care trebuie să fie respectate în uh, directivele existente, directivele în vigoare în acest domeniu, mai ales directiva privind deșeurile minerale. Uh, experții au uh, putut să răspundă întrebărilor noastre, ne-au dat răspunsuri destul de detaliate cu privire la pragurile care sunt stabilite în legislația comunitară în directive și pe care proiectul Roșia Montană trebuie să le respecte. Așadar, ne-au uh, oferit uh, toate informațiile necesare și am putut să verificăm că, într-adevăr, uh, limitele respective erau sub pragurile din legislație. O altă chestiune menționată de petiționari și pe care am susținut-o în cursul vizitei noastre a fost uh, uh, chestiunea garanțiilor și anume că cerințele juridice vor fi respectate atunci când e vorba de curățarea zonelor de unde a fost extras uh, aurul. Localnicii erau îngrijorați de aceste, aceste procese de curățare, reabilitare a siturilor ulterior uh, extracției. Um, am primit informații conform cărora 150 de milioane de euro urmează, ar urma să fie uh, puse la dispoziție pentru aceste procese și că utilizarea banilor va face obiectul unor evaluări practice care Uh, să aibă loc la un, într-un stadiu avansat al proiectului, atunci când devine clar care va fi impactul, care ar fi impactul uh, activităților uh, de minerit pe teren. Deci, aceasta este dimineața primei zile despre care vă raportez. Și am primit de asemenea informații utile din partea localnicilor de acolo, din partea primarului Roșiei Montane, care ne-au prezentat uh, uh, realitatea locală din acest uh, oraș. Primarul ne-a spus foarte clar că uh, această regiune are uh, o istorie foarte îndelungată în domeniul mineritului. Minele au fost uh, închise acum câțiva ani, dar regiunea este în continuare una care trebuie să găsească, încă nu a reușit să găsească alternative de activități economice și care devine din ce în ce mai slabă din punct de vedere economic. Informațiile pe care le-am primit sugerează faptul că s-ar putea reabilita uh, casele vechi, de asemenea că ar fi posibil să se um, găsească activități productive pentru această regiune E bine, pe aceste proiecte ar fi cheltuiți banii. Și parte din uh, localnici, sigur, vor trebui uh, strămutați pe bază voluntară, vor putea să uh, părăsească regiunea pentru a locui, pentru a se stabili în alte zone. Compania intenționează să construiască locuințe în uh, orașe uh, mici. din apropiere și sunt în, uh, cu totul conștienți de toate cele necesare celor care vor locui în aceste noi locuințe construite, li se vor oferi toate utilitățile. De asemenea, am putut uh, apoi să ne întâlnim cu autoritățile naționale am făcut o vizită la Ministerul Mediului și ne-am întâlnit cu subsecretarii de stat uh, și cu persoanele responsabile pentru uh, diverse departamente implicate. Am putut așadar să uh, comparăm informațiile primite de la minister cu cele pe care le-am primit în reuniunile anterioare. Am putut să discutăm cu reprezentanții autorităților publice și dorința noastră a fost să aflăm care uh, este poziția guvernului și care este opinia politicienilor uh, naționali pe marginea acestui proiect. Am primit um, confirmarea că informațiile pe care le primisem uh, deja în uh, cursul zilei erau corecte. Mai ales ni s-a confirmat uh, de către doi, eh, cei doi subsecretari de stat, reprezentanții guvernului așadar, aceștia au putut să ne spună că metodele de control uh, urmau să fie respectate eh, în ceea ce privește pragul uh, de deșeuri în uh, extracția cu ceanură ne-au asigurat că aceste praguri vor fi menținute mult sub uh, pragul comunitar. Informațiile primite din partea uh, Ministerului ne-au indicat că utilizarea cianurii în activitățile de minerit urma să aibă loc într-un sistem închis, reglementat în fiecare etapă a procesului. Autoritățile ne-au informat că în privința acestui proiect analizează încă modalitățile de a închide zonele și de a sigila zonele um, vizate prin utilizarea unui strat de argilă de uh, o grosime de 5 uh, metri, care se pare că este cerința tehnică în domeniu. O alternativă ar fi fost construirea unui, unei așa numite geomembrane, care e folosită tot pentru a, a sigila, pentru a se asigura că poluarea nu afectează flora și fauna locale. toate acestea pentru a respecta dispozițiile directivei 2081 20850. De asemenea, ne-au asigurat că uh, ne-au asigurat că uh, au uh, în monitorizare valorile uh, poluării atmosferice, ca acestea să fie sub pragul permis. Acest proiect uh, prezintă um, interes și pentru țările învecinate și am primit uh, garanții din partea autorităților naționale că există un proces de comunicare care este cerut uh, prin lege și că primiseră răspunsuri din partea Greciei și în ceea ce privește comunicarea, se furnizaseră elemente și se așteptau uh, documente care să liniștească uh, min, pe toți cei îngrijorați de impactul acestui uh, tip de extracție. Și am să fac trimitere la documentele la care mă refer când ajungem la raportul scris. Um, cei din partea companiei ne-au indicat uh, costul și calendarul, termenul de timp <coughs> pentru intervenție, pentru, în caz de intervenție și, de asemenea, beneficiile care uh, vor, uh, de care vor uh, beneficia localnicii și toată regiunea în sens mai larg. Cred că acestea sunt elemente care nu ar trebui subestimate, pentru că sunt uh, importante. În cursul discuțiilor noastre cu autoritățile locale și cele naționale, am uh, examinat de asemenea chestiuni care fusese menționate în diverse petiții. Una mai ales se referea la o uh, farmă, la o fermă eoliană din Dobrogea la un parc eolian din uh, Dobrogea. Aici autoritățile uh, ne-au exprimat uh, justificările lor strategice care susțineau uh, um, amplasarea acestui parc eolian pe teritoriul respectiv. Întrebările din aceste petiție uh, se refereau la respectarea cerințelor din legislația națională și din legislația comunitară. Pentru că există un tip de. Există o oarecare cantitate de emisii de dioxid de carbon care trebuie să fie uh, păstrate uh, la nivelul minim uh, permis, permisibil, permis de legislația comunitară. Deci acesta este Parcul Eolian din Dobrogea, care are 400 de unități, 400 de turbine individuale dată fiind date fiind informațiile primite de la uh, autorități, se pare că nu există motive reale de îngrijorare și deci nu există o justificare reală pentru preocupările, pentru îngrijorările exprimate. Sigur că în această fază de punere în aplicare a proiectului trebuie să se um, trebuie să facă um, obiectul unor verificări periodice și trebuie să se monitorizeze în continuare situația pe măsură ce activitatea se desfășoară. Pentru că acest parc uh, se construiește, este în curs de construcție. Un alt punct de interes special pentru noi, unde am cerut informații din partea autorităților, um, a fost acela al câinilor cailor sălbatici. Dar aceasta a fost o chestiune marginală. Și informațiile pe care le-am primit um, ne-au uh, clarificat faptul că animalele care apăruseră, caii care apăruseră în petiții ca fiind sălbatici, de fapt erau deținuți de persoane private care le permiteau să fugă liber. Și confruntate cu informațiile primite de la autoritățile naționale, uh, îngrijorările petiționarilor se referau uh, de fapt, la chestiuni care țineau de responsabilitatea proprietarilor acestor uh, animale. Chestiune care este reglementată prin legislația națională. La sfârșitul acestei uh, vizite, ne-am continuat vizita la Roșia Montană, unde ne-am întâlnit cu petiționarii ne-am întâlnit uh, cu aceștia la sediul Parlamentului European în România și petiționarii au deplâns în primul rând lipsa de lipsa unei comunicări clare. Uh, ei ne-au spus că au existat probleme, uh, autoritățile naționale nu le-au trimis informații, nu au fost implicați cetățenii atunci când ar fi trebuit Am văzut de asemenea un film, un, un clip video în care uh, petiționarii ne-au repetat convingerea lor că nu au existat evaluări uh, um, adecvate care să ia în considerare toți factorii de risc pentru acest proiect și uh, se cereau informații, ne-au cerut informații suplimentare. Iar informațiile furnizate de către autorități și garanțiile furnizate de către autorități uh, au fost considerate insuficiente de către petiționar, date fiind riscurile implicate. Petiționarii au uh, spus de asemenea că e nevoie de um, evaluări uh, suplimentare pentru a verifica dacă sumele alocate pentru eventuale probleme sunt într-adevăr suficiente și sigur că garanțiile fac obiectul unor autorizări finale. La sfârșitul acestei întâlniri ne-am întâlnit de asemenea și cu câțiva reprezentanți, tehnicieni, experți, care nu se aflau pe uh, programul nostru inițial, dar care um, veniseră să vorbească cu noi și din motive de timp nu am putut să îi uh, ascultăm așa cum uh, se cade și le-am sugerat să, transmis, să transmită informațiile în scris pentru că acestea se poate fi adăugate la dosar. Uh, am Cred că ieri sau alaltă ieri aceste informații au fost primite. N-am reușit încă să le parcurg în detaliu, dar acestea sunt informații care au fost adăugate la dosar și care vor fi, sigur, reflectate în forma finală a raportului. Acest uh, lucru va avea un efect asupra um, deciziei privind uh, privind uh, nivelul garanțiilor și pericolul uh, pus de uh, utilizarea cianurii în extracția de aur în aceste tip de activitate de minerit. La sfârșitul acestei părți a vizitei noastre, care a avut loc seara, unii dintre colegi au avut încă o reuniune informală cu unii dintre petiționari în decursul serii și um, apoi le-am cerut informații suplimentare. În ziua următoare, 25 noiembrie, ne-am îndreptat atenția către un subiect uh, diferit. și am, uh, am făcut o, o excursie în regiunea Babadag. Este o regiune, este o zonă care apare în petiția 110 din 2008 și unde se construiește un alt parc uh, eolian. Se spune aici că uh, zona învecinată ar fi poluată, zona care intră în rețeaua Natura 2000. Petiționarii uh, au uh, contestat riscurile pe care acest parc eolean le va aduce cu sine, spunând că acesta va dăuna florei habitatului natural din această zonă și și-au exprimat temerea că acest lucru ar putea să ducă la sărăcirea regiunii, afectându-i uh, caracteristicile speciale. Conform petiționarilor, urmau să existe aproximativ 4.000 de turbine, dintre care 1.500 ar fi fost amplasate în zone uh, aflate la marginea siturilor Natura 2000. În decursul vizitei noastre la fața locului am putut să vedem și noi zona respectivă și zona în stadiul său actual și am văzut că aceasta este o zonă care, în care nu există niciun fel de activitate umană, de fapt. Uh, pe baza dovezilor din partea a doi dintre petiționari care au exprimat uh, îngrijorări cu privire la pădurea de acolo, spunându-ne că acesta este o zonă de valoare, valoroasă din punct de vedere natural. E bine, în cursul vizitei nu am putut să vedem întreaga zonă. Așadar, conform uh, petiționarilor, compania care construiește parcul eolian și o agenție responsabilă pentru studiile și pentru evaluările la fața locului a, și pentru evaluările necesare prin cadrul de reglementare, ei bine, există un raport care se spune că nu a fost uh, elaborat uh, în mod corect și obiectiv. Deci rezultatele din acest raport nu sunt corecte și nu sunt obiective. Uh, verificările făcute de autorități. Ei bine, eu personal am invitat pe petiționar să ne uh, furnizeze documentația care să, justifice, care să susțină afirmațiile lor, pentru că noi, în Comisia pentru Petiții, Vrem să răspundem dorințelor cetățenilor, dar înainte să putem uh, uh cere măsuri, trebuie să ne asigurăm că uh, cunoaștem uh, pe deplin informațiile existente. Așadar, pe 25 după amiaza, după ce am încheiat această Uh, vizită am fost la Constanța, unde ne-am întâlnit cu prefectul, cu președintele Agenției uh, Regionale de Mediu, administrator din Agenția de Mediu, din Galați și Constanța și Tulcea, și aceștia ne-au confirmat faptul că au aprobat uh, amplasarea acestui parc eolian și reprezentanții de acolo ne-au spus că niciuna dintre instalații nu fusese construită fără să se fi uh, obținut permisul de construcție necesar. Ne-au asigurat că totul s-a făcut respectând legislația uh, națională și cu dispozițiile, de asemenea, respectând dispozițiile din legislația europeană. De asemenea, am primit uh, informații și documente cu privire la studiul de uh, impactului de mediu. Acest parc eolian făcuse obiectul unei evaluări uh, privind impactul strategic. Toate aceste evaluări avuseseră rezultate pozitive. Apoi am primit uh, o serie de informații cu privire la planurile de proiect unde se observaseră devieri de la legislația națională sau cu legislația uh, europeană și autoritățile ne-au spus că unde observaseră acest lucru nu acordaseră permisul uh, și uh, din potrivă ceruseră demolarea instalațiilor respective. Uh, Deci ne-au prezentat uh, și această informație pentru a își susține uh, poziția și anume că au fost luate toate măsurile pentru a se respecta uh, legislația națională și europeană. În după amiaza zilei de 25, delegația noastră și-a continuat uh, vizita și am examinat câteva um, chestiuni uh, adăugate la program. Uh, gazdele române s-au întâlnit cu reprezentanții Comisiei pentru Petiții în cele două camere ale Parlamentului European, ale Parlamentului uh, uh Român. Am putut să avem un schimb de opinii cu colegii noștri de acolo, să uh, discutăm uh, cu cu omologii noștri din Senat uh, și din Camera Deputaților. A fost un exercițiu foarte util și um, ar trebui, am, am plecat de acolo cu gândul că ar trebui să consolidăm legăturile dintre noi și Uh, comisiile din Parlamentul Român pentru a ne asigura că avem niște căi prin care uh, informațiile să, să treacă între noi mai repede și mai într-un mod mai eficace. Am sugerat posibilitatea unui acord informal între președinții uh, comisiilor pentru ca uh, cooperarea noastră să devină mai uh, eficientă. De asemenea, în decursul vizitei noastre, la Parlamentul Român, ne-am întâlnit cu cu ombudsmanul român, avocatul poporului. Am, de asemenea, am făcut schimb de, de opinii, de experiență, uh, la fel și cu autoritățile naționale, pentru că e interesant să uh, compari uh, activitatea ombudsmanului român cu ombudsmanul, cea ombudsmanului european. Am discutat, de exemplu, despre protecția chestiunilor legate de familie și de uh, activitatea în domeniul adopțiilor, ocazie care ne-a dat posibilitatea să adresăm întrebări informa- importante uh, legate mai ales de adopții care au ajuns în fața Parlamentului Român. Am avut mai multe petiții în acest domeniu uh, care se leagă de uh, mecanismul uh, adopțiilor din România. Am discutat în comisia noastră de mai multe ori acest lucru și opinia noastră a fost că Parlamentul român. bun, știm că Parlamentul român elaborează acum uh, Uh, lucrează la actualizarea legislației care este destul de veche și persoana responsabilă din partea română ne-a confirmat că s-a adoptat acum o nouă lege care acordă atenție sporită protecției copiilor și care pune mai mult accentul pe protecția copiilor, introducând mecanisme de control de la caz la caz incluzând și sancțiunile um, adecvate care să fie declanșate automat. De asemenea, ni s-a spus că voința politică există de partea guvernului român pentru a nu deschide acest sistem, sistem pentru adopții internaționale. Aceste lucruri ne-au fost prezentate ca o cerere Uh, față de autoritățile din România, dar ne dăm seama că aici deja e o zonă care ține de competența națională și aici nu e posibil să intervenim uh, direct. Cu toate acestea, am primit informații din partea oficiilor, serviciilor relevante care ni s-au părut un progres față de situația uh, dinainte. Am avut așadar ocazia să spunem că poate a venit momentul să se regândească sistemul care se aplică adopțiilor internaționale și am indicat uh, faptul că această chestiune se bucură de interes în comisia noastră. Per ansamblu, această vizită de două zile uh, a fost uh, foarte intensă și ne-a dat ocazia să Uh, colectăm informații suplimentare. Am primit de asemenea documente foarte utile și în orice caz, cred că este întotdeauna foarte bine, cel puțin ca valoare simbolică, să Uh, mergi pe teren și să vezi care este situația, să primești informațiile de la oamenii de acolo. Autoritățile din România uh, știu acum că ne interesează situația de acolo, petiționarii la fel știu că ne interesează situația uh, lor și ne gândim uh, acum la uh, anumite acțiuni ulterioare. Președinte, trebuie să fiu de acord că această vizită a fost extrem de importantă au fost șapte membri ai Parlamentului European, eh, exceptând eh, gazdele care erau participanți ex officio a acestei vizite, fiind cea mai bine populată delegație care a vizitat vreodată în numele PETI o țară a Uniunii Europene. Dincolo de această remarcă ce subliniază interesul real în cadrul Comisiei noastre și a Parlamentului European, eh, am senzaia ascultând-o pe doamna preedintă care a Uh, prezentat informaiile făcând uh, referire cvazi exclusiv la poziiile autorităilor i referindu se prea en passant la remarcile petiionarilor că am participat la două vizite diferite. spun aceasta pentru că cel puin patru sau cinci deputai nu mă refer la cei români ci mă refer la doamna deputată ayala sender la domnul deputat gerald hfner la domnul deputat csaba tabajdi la domnul Zoltan bago nu mă refer repet la români acetia au pus întrebări atât investitorului gol corporation cât i guvernului româniei mă refer la prima petiie roia montană au pus întrebări pertinente referitoare la cantitatea de cianuri care urmează să fie eliberată în procesul de exploatare a aurului Răspunsul a fost zero. Niciun interlocutor nu a dat răspuns. Cantitatea de explozibil care urmează a fi uh, utilizată, inând cont i de efectele cumulative, în procesul de pușcare, de dinamitare a rocilor, din care urmează să se extragă uh, aurul. Niciun răspuns. Garanțiile de mediu. Aici a fost o situație pe care a numi-o aproape cacofonică investitorul a vorbit de o sută douăzeci și șapte de milioane de dolari guvernul ministerul mediului a vorbit de o sută cincizeci de milioane de euro diferena chiar i aa fiind foarte mare dar în acelai timp fiind cu totul nesemnificativă în raport cu magnitudinea proiectului. au fost repetate întrebări referitoare la valoarea asigurării în caz de catastrofă inând cont că acest uh, proiect de o asemenea magnitudine impune implică riscuri enorme. La această întrebare pusă de domnii deputați Ceaba Tabai, de Gerald Hofner, Zoltan Vago, nu au existat decât uh, răspunsuri uh, mai degrabă vagi sau pe alocuri uh, comice. La valoarea reasigurării a asigurării și asigurării ni s a spus după ce începem exploatarea vom vedea cât e necesar ori dacă dumneavoastră îmi spuneți că un asigurator sau un reasigurator discută o poliă de asigurare cât e necesar înseamnă că trăim într o altă lume decât cea pe care o tiu eu și cetățenii normali. Respectiv, se asigură o valoare, se asigură o sumă, se reasigură și asta în funcție de valoarea proiectului sau a riscurilor anvizajate. Na, au fost întrebări repetate de la trei sau patru din deputații menționați referitoare la contextul geologic unde se va instala iazul de decantare. Niciun fel de răspuns serios, cu atât mai mult cu cât Academia Română institut uh, geologic român uh, universitatea de studii economice din bucureti academia de studii economice i universitatea babes bolyai din cluj toi au exprimat serioase preocupări în ceea ce privete structura geologică i riscurile pe care acest uria lac de acumulare de două sute cincisprezece milioane de metri cubi cu două sute cincizeci zero de tone de cianuri le ar uh, angaja i le ar antrena răspunsurile au fost uh, extrem de superficiale și în sfârșit structura de impermeabilizare vă reamintesc doamnă președintă colega mea ayala sender a pus în două rânduri întrebarea referitoare la metoda de uh, impermeabilizare ori răspunsul primit de la ministerul mediului a fost unul care a făcut cel puțin o parte dintre deputații prezenți să constituie pe alocuri că ministerul mediului era chiar mai activ ca un pr agent decât fusese întâlnirea cu gold corporation de dimineaă. aceste lucruri trebuie menionate în raport pentru că cinci deputai au o altă opinie cinci din apte altă opinie decât informaiile prezentate acest, în acest moment i ele ar trebui oricum uh, incorporate în proiect apoi ă, la întâlnirea cu petiionarii petiiile ă, ă, referitoare la roia montană din motive care nu pot fi în niciun caz imputate petiionarilor ci doar gestionării agendei delegaiei noastre întâlnirea cu petiionarii care trebuia să fie la fel de importantă i egală ca durată cu cea cu guvernul sau cu investitorul a durat jumătate iar oamenii de știință care uh, acompaniau pe petiționari, pentru că noi mergeam să colegem informații de la cei care se pricep. Eu nu sunt nici geolog, dar nici dumneavoastră și nici alt membru al delegației nu e. Nu sunt chimist, nu sunt uh, expert în uh, chestiuni care pot avea impact asupra viitorului. Oamenii de știință au fost refuzați să ia cuvântul nu au avut dreptul să vorbească ceea ce după umila mea părere este fără precedent în istoria acestei comisii. apoi în după amiaza zilei uh, trebuie să salut uh, iniiativa am contribuit la ea să salut atmosfera excelentă în care s a desfăurat întâlnirea cu cele două comisii de petiii i să spun că ideea cooperării instituionalizate cu cele două comisii de petiii i cu ombudsmanul român ar trebui nu doar dezvoltată ci și multiplicată în alte cazuri ca să putem mai bine și mai repede să servim interesele cetățenilor europeni. există un element pe care doresc să l menționez fiind în principiu de acord cu remarcile dumneavoastră la întâlnirea cu comitetul român pentru adopții internaționale și aici subliniez și susțin fără rezerve poziția guvernului țării mele de a nu deschide adopțiile internaționale și de a menține adopțiile doar pentru cetățenii români care locuiesc în străinătate? subliniez că am avut parte de răspunsuri extrem de pertinente la obiect răspunsuri decente care arată că uh, sunt și profesioniști în această țară care își fac treaba. A fost o întâlnire extrem de importantă la care au participat patru deputați cu jurnaliști români și petiționarii referitor la libertatea presei documentele prezentate de ei au fost furnizate comisiei vreau să cred că aceste documente vor fi incorporate în raportul final ele fiind în egală măsură predate i comisarei neelie kroes pentru că acolo există un grup de lucru la nivel înalt privind libertatea presei i pluralismul media seara un uh, lucru pe care trebuie să îl subliniem dumneavoastră l ai omis dar tiu că ai contribuit i subliniez contribuia tuturor membrilor care au fost prezeni întâlnirea de la catedrala catolică din bucureti întâlnirea cu arhiepiscopul robu referitor la implicarea pozitivă a comisiei noastre de petiii în sprijinirea cauzei acestei catedrale i unde toi membrii petiiei au salutat faptul că iată uneori noi comisia pentru petiii putem juca un rol pozitiv i să apărăm cetăenilor uh, europeni drepturile acestora când sunt lezate. referitor la întâlnirea de seară acel pachet de informație de la oamenii de știință cu care trebuia să ne întâlnim a fost precizat, a fost prezentat, este accesibil tuturor. Vreau de asemenea și insist ca el să fie incorporat în raportul final, cu atât mai mult cu cât la acest moment au participat patru membri titulari ai delegației. În sfârșit, referitor la Dobrogea, dincolo de inconvenientele logistice, sunt două remarci pe care aș dori să le fac primo trebuie să subliniem că uh, vizita era utilă trebuie să subliniem că ea a avut loc după ce comisia europeană nu noi a decis o inspecie i a decis lansarea unei proceduri de sancionare acesta e un fapt i nu cred că cineva de aici se îndoiete de uh, competena i de uh, obiectivitatea analizei comisiei pe de altă parte să subliniem că această uh, notificare a comisiei este necunoscută nici de către guvern nici de către autoritățile, centrale, uh, autoritățile locale și regionale. am adresat în acest sens o întrebare la București și una la Constanța, răspunsul au fost că nu au fost notificate. Nu știu dacă e adevărat sau nu. M-am adresat comisarului Potocnic pentru a verifica dacă acest demers a fost formal notificat autorităților române pentru că asta poate schimba lucrurile iar referitor la starea lucrurilor privind proiectele de wind farms de centrale eoliene este într adevăr cea mai bogată zonă în potenial uh, de energie regenerabilă pe baze eoliene este o zonă unde se vor, afla, uh, se vor plasa mai mult de două treimi din totalul Uh, uh, eolienilor din România, dar petiționarul și pe această bază Comisia Europeană a uh, reacționat și aș dori ca aceste lucruri să fie menționate. Petiționarul a menționat că ținând cont de densitatea extraordinară a centralelor eoliene, vor fi aici probabil peste 4.000 de centrale în final, este necesar ca un studiu de impact strategic un studiu strategic de impact de mediu să fie făcut pentru a se stabili nu dacă instalăm centrale eoliene în Dobrogea, ele trebuie instalate, ci a stabili unde se pot instala și unde nu se pot instala în niciun fel de condiții. Pentru că petiționarul se referă la zonele natura două mii i la zonele speciale de, proiect, de protecie. acesta era obiectul petiiei i el trebuie să fie riguros menionat în uh, uh, raportul comisiei noastre. în rest uh, dincolo de anumite elemente de partizanat cred că i de conduita unora dintre participanii titulari sau ex officio la activitatea pe toată durata celor două zile cred că a fost un demers util și necesar. mulumesc. Uh, mulțumesc mult, doamna președintă. Uh, aș vrea să vă mulțumesc pentru uh, prezentarea pe care ați făcut-o la începutul întâlnirii noastre și aș vrea de asemenea să vă mulțumesc pentru uh, felul în care ați uh, condus delegația uh, Comisiei de Petiții în România. Um, am făcut parte doar cu titlul de um, membru supleant și, întrucât era vorba de România, membru ex officio, la prima parte a activităților derulate în România. N-am ajuns în Dobrogea, de pildă, dar Ehm, vă sunt recunoscător pentru ehm, lucrurile pe care, informațiile pe care le-ați adus de acolo. Aș vrea să ehm, vă spun că, în opinia mea, a fost, atât cât am văzut, o vizită foarte utilă, în condițiile în care ea a permis membrilor, cum spunea și domnul Boștinaru, foarte numeroși Uh, ai Comisiei să uh, discute direct cu uh, autoritățile. Eu cred că ați făcut bine că ați insistat asupra răspunsului dat de autorități în condițiile în care, în ceea ce privește, de pildă, chestiunea Roșia Montană, noi i-am întâlnit acolo, în primul rând, pe petiționari care fuseseră deja, reamintesc acest lucru, în comisie la Bruxelles și evident că uh, i-au spus ceea ce ne spuseseră și la Bruxelles. Nu cred în acest sens că uh, Um, ați greșit uh, pentru că n-ați insistat asupra răspunsurilor. Ei au spus ceea ce ne spuseseră și aici în întâlnirea pe care o avusesem cu câteva săptămâni înainte. Și era firesc să rămână asupra pozițiilor pe care le aveau deja. Um, regret uh, că, într-o anumită perspectivă, într-o anumită um, perspectivă, într-o lectură poate partizană, cum sugera colegul meu uh, Boștinaru, cineva ar putea avea impresia că au fost două vizite. Eu personal uh, am apreciat faptul că, așa cum ați spus și dumneavoastră, autoritățile din țara mea s-au pregătit pentru a da aceste răspunsuri. Au fost doi, doi secretari de stat care uh, au venit uh, pentru a răspunde petițiilor uh, care ne interesau. Mai mult decât atât, mi s-a părut uh, semnificativ faptul că au venit cu o echipă de zece persoane pentru fiecare din probleme. A fost și Uh, la nivel vizual ceva semnificativ, pentru că după ce au răspuns la o serie de întrebări, uh, zece persoane s-au ridicat și au venit alte zece care să răspundă la întrebările care priveau expertiza lor. Deci cred că oamenii au făcut ce au putut. Mie mi s-a părut că au răspuns într-un mod uh, precis. Nu mi s-a părut că au evitat vreuna din întrebările care le-au fost uh, care le-au fost puse. Chiar uh, am reușit și eu, cum, nu sunt nici eu, cum nu e nici domnul Boștinaru chimist sau geolog, dar am reușit să aflu câteva lucruri din acest uh, contact. Aș uh, spune de asemenea că e de salutat disponibilitatea petiționarilor care, repet, au venit la București după ce veniseră și la Bruxelles. I-am revăzut și ei s-au exprimat. Am Uh, în schimb, și aș vrea să subliniez acest lucru, uh, am găsit uh, ca fiind cu totul nepotrivită, îmi pare rău că trebuie să o spun atât de apăsat, am găsit cu totul nepotrivită invitarea în cadrul discuției cu petiționarii a unor persoane care nu au fost informate asupra procedurilor noastre, nu au fost informate nici măcar asupra felului în care noi ne organizasem întâlnirea, persoane care de altfel erau de bună credință și uh, ar fi putut duce într-un dialog bine um, pregătit uh, o contribuție la uh, dezbatere. Din păcate, aceste persoane, nefiind informate asupra felului în care se desfășoară lucrările, au fost foarte frustrate în momentul în care au văzut că, invitate fiind, nu puteau interveni direct și imediat înaintea petiionarilor. Mă tem că o asemenea invitare, care de altfel nu a fost adusă la cunotina membrilor delegaiei decât în momentul în care am ajuns la sediul reprezentanei Parlamentului European ne-a încurcat uh, întâlnirea cu petiionarii și regret uh, să, amintesc faptul că uh, doamna președintă Mazzoni a trebuit să reziste aproape eroic unui asalt uh, care era Uh, realizat de uh, persoanele de bună credință, repet, care fuseseră invitate acolo, dar care nu fuseseră informate i asupra procedurilor. Mai mult a existat și un coleg al nostru din România, care nu e membru în Comisia Petiții, care uh, i-a cerut socoteală dintr-un soi de tribună improvizată în sala respectivă, doamnei Mazzoni, pentru că nu uh, uh, vrea să urmeze proceduri improvizate pe moment. Cred că asta a contribuit la crearea unei imagini a Parlamentului European Uh, foarte proaste. Mă tem că eu am rămas și am discutat cu oamenii după această întâlnire și mă tem că ei au rămas cu impresia că Parlamentul European este un soi de uh, întreprindere haotică. Uh, ar trebui să le spun persoanelor, repet, erau profesori, erau membri ai altor organizații civice, nu petiționarii care uh, fusese chemat la întâlnire și a trebuit să le explic cum lucrează comisia, de ce ne-am întâlnit cu petiționarii. Ei nu știau absolut nimic despre lucrurile astea și mă tem că au fost folosiți ca un grup de presiune. Ori cred că o misiune care se documentează pentru a stabili faptele nu trebuie să fie sub presiunea unui grup. Cu atât mai mult, nu cred că trebuie să fie sub presiunea unui grup care să fie stimulat de unul dintre colegii noștri. Mie mi se pare că nu mai poți să stabilești faptele dacă unul dintre membrii comisiei vine cu un grup de presiune. Uh, cred că stabilirea faptelor are nevoie de un anumit calm, de o anumită serenitate și m-aș bucura dacă în momentul în care am discutat raportul măcar am reușit să o găsim. În fine, aș adăuga, pentru că domnul Boștinaru a menționat-o mai devreme, faptul că în afara agendei stabilite, în timpul vizitei uh, a fost convocată o uh, discuție cu jurnaliștii. Această discuție cu jurnaliștii nu era prevăzută în agenda uh, Uh, vizitei, mie mi se pare că ar trebui să lămurim lucrurile. Dacă raportul despre vizită conține doar ceea ce uh, exista în mandatul cu care această comisie a mers în România sau dacă introducem diverse alte lucruri. i eu am uh, propuneri i și cred că fiecare dintre noi poate aduce propuneri de îmbogățire a unui asemenea raport care să vorbească despre lucruri care nu priveau comisia. Dar cred că n-ar mai fi un raport relevant pentru Uh, ceea ce înseamnă stabilirea faptelor în raport cu solicitările petiionarilor. deci cred că întâlnirea cu jurnalitii care uh, iarăi a fost convocată uh, în afara agendei pe care comisia o stabilise nu are de ce să intre în raport. mi s ar părea că um, ieim din cadrul care a fost fixat inițial și nu văd relevanța, mai ales că nu era vorba despre petițiile, despre petițiile Uh, pentru care Comisia a mers în, în, în România. Cam asta ar fi. Uh, uh, sunt curios să văd textul raportului și împreună cu ceilalți colegi, indiferent de sensibilitățile noastre politice, cred că putem contribui la alcătuirea unei sinteze relevante și care să răspundă pe de o parte așteptărilor petiționarilor și care pe de altă parte să creeze o imagine decentă, a spune, a comisiei noastre. Nu cred că trebuie să ne prezentăm sau să iluzionăm pe unii dintre cetățenii notri că am putea face mai mult decât putem sau că îi folosim pe ei drept grup de presiune pentru a ne rezolva noi probleme politice. Cred că ar fi uh, regretabil uh, ca cetăenilor uh, cetățenilor să îi lăsăm să creadă pe cetățeni că îi folosim pe ei ca grup de presiune pentru a regla diferende politice. Mulțumesc! Grazie, eh, farò il possibile un verbale, un rapporto che Mulțumesc. Acum Aș vrea ca acest uh, aviz să aibă o formă cu care să putem fi cu toții de acord. Au existat două vizite și ar trebui să putem să le confirmăm atât petiționarilor cât și comisiei că cu toții am fost într-o singură vizită, o singură misiune și nu două. Așa că vom colabora pentru a redacta împreună acest document. Vă mulțumesc tuturor și trecem acum la următorul punct de pe ordinea de zi. Îmi cer scuze petiționarilor prezenți că i-am lăsat să ne aștepte pe, până începem această parte a petițiilor. Acum, suntem la punctul numărul 12 și îi dau cuvântul direct semnatarului petiției. domnului Roda Iacuș Ugvedi. Tisztelt elnök Bebes István. Stimată doamnă președinte, numele meu este István Bebes. Sunt primarul orașului maghiar Kernment și împreună cu domnul avocat Iocut am înmânat această petiție. Cu permisiunea dumneavoastră, Aș dori să vă rog următoarele. Pe timpul acestei proceduri a fost încălcată legislația Uniunii Europene în acest oraș, în orașul Kermen din Ungaria. Și aș dori să încep cu un citat al unei personalități maghiare, cel mai important pentru viața mea a fost întotdeauna să servesc omenirii, pentru că sunt medic și pentru că astfel fac lucruri care îi plac și bunului Dumnezeu. În orice procedură care are de-a face cu uh, această, acest, cu faptul că trebuie să fie re, restaurat castelul Clormed, uh, S-a început acest proces și până la urmă nu s-a mai întâmplat nimic. Au fost trimise statului informațiile și niște criterii pe care mai apoi stat, pe, pe care mai apoi municipalitatea nu le-a acceptat. Printr-o licitație, noi ne-am dorit să ducem la realizarea acestui proiect din orașul Gărmed. Am muncit la realizarea proiectului și l-am prezentat mai apoi. Proiectul aparținea proiectelor așa numite prioritare. Autoritatea maghiară responsabilă cu dezvoltarea regională a constatat că proiectul este admisibil conform criteriilor. Iar orașul Kölnmed a primit 91 de milioane de forinți pentru a-i investi în măsuri de pregătire a proiectelor. Cei de la această autoritate de dezvoltare regională din Ungaria au făcut acest demers. Proiectul a fost trimis înapoi de trei ori pentru rectificare, iar a treia oară criteriile pentru proiect au fost modificate. Ni s-a spus că acele părți ale clădirii pe care doream să le vedem reconstruite nu ar trebui să fie reconstruite, ci că, de fapt, lucrările care trebuie efectuate ar uh, depăși costurile de până la 8 ori. Noi nu am putut să răspundem acestor criterii și de aceea am renunțat la proiectul inițial. Între diferitele proiecte s-a făcut o ierarhie și până la urmă noi nu am mai primit niciun fel de sprijin. un, nu am primit niciun fel de document înscris în legătură cu acest fapt și de aceea nu am putut intenta niciun fel de acțiune juridică în acest sens. Tocmai de aceea m-am îndreptat spre comisia dumneavoastră și țin să vă rog să găsim o modalitate juridică de a rezolva situația, pentru că în Ungaria nu avem această posibilitate. Și tocmai de aceea fac această cerere comisiei dumneavoastră. În afară de acestea, vreau să vă mai comunic și următoarele. Termenele care apar, datele care apar nu sunt în total reale. La data de 28 octombrie 2009 s-a luat hotărârea Acest lucru se întâmpla la aniversarea lui Loios Botiani. El uh, s-a născut la această dată, în anul 1870. Tocmai de ziua lui s-a hotărât că acest proiect nu poate fi sprijinit, deci că recondiționarea acestui castel nu poate să aibă loc. Și acum aș vrea să ia cuvântul și colegul meu pentru a vă putea spune mai multe. Mulțumesc! Stimată doamnă președinte, stimată comisie, cele spuse de domnul Bebeș tocmai acum pot fi sprijinite de mine și din punct de vedere legislativ. Noi considerăm că este încălcat uh, regulamentul 1083 din 2003. Deci, practic, este încălcată legislația comunitară. Am înaintat această petiție pentru că autoritățile maghiare nu ne-au oferit niciun fel de posibilitate de a intenta vreo acțiune juridică. În afară de acestea, ne adresăm acestei comisii și pentru că trebuie să aducem lumină asupra contextului în care are loc această acțiune. Există anumite contrasensuri și mă refer aici la faptul că colaborarea nu este sprijinită atunci când vorbim despre folosirea fondurilor uh, financiare din fondul structural. De aceea, eu rog Comisia de Petiții și Comisia Europeană pe viitor să fie mai atentă la astfel de aspecte, astfel încât acestea să nu se mai repete. Mulțumesc! Mulțumim foarte mult! Și acum... Acum dăm cuvântul comisiei. Mulțumesc frumos, stimată doamnă președinte, stimată comisie. Pentru a înțelege mai bine această situație, vreau să vă spun că în Ungaria există două căi prin care se poate licita un proiect. În primul rând, există acel, acel proces clasic de licitare, iar apoi există proiectele prioritare. Domnul primar și ceea ce ne-a spus el, tot ceea ce ne-a spus el se încadrează la proiectele prioritare. Ce înseamnă acest lucru? Consiliul Regional de Dezvoltare e autoritatea locală unde sunt reprezentate comunele, autoritățile regionale. Aceștia fac o propunere acestora li se prezintă o propunere a, guvern, a guvernului, iar ei decid ce fel de proiecte vor fi finanțate. a existat o reuniune la 30 septembrie 2009. Ne cerem scuze, în document nu apare data corectă în ceea ce privește această reuniune. Acest Consiliu de Dezvoltare Regională al regiunii transdanubiene e o autoritate locală. Această autoritate pregătește propunerile pentru finanțare. La reuniunea acestei autorități, de la data de 30 septembrie 2009, s-au făcut o propunere, s-au propus patru proiecte pentru finanțare. Însă nu existau destule mijloace de finanțare pentru toate cele patru proiecte și de aceea i s-a cerut Consiliului să facă o listă ierarhizată iar până la urmă trebuiau propuse două din aceste proiecte pentru finanțare. Apoi, la întâlnirea de la 28 octombrie, rămăseseră doar două proiecte pe listă. Autoritatea de gestionare a primit aceste două propuneri, constând din două proiecte iar proiectul legat de orașul Kermen nu se mai afla printre aceste două proiecte propuse. Ar fi ținut de Consiliul de Dezvoltare Regională să se ocupe să informeze orașul Kermed asupra faptului că proiectul nu mai este prevăzut pentru finanțare. Așa că proiectul nu a ajuns până la acest nivel. Într-adevăr, orașul ar fi trebuit să fie informat, autoritatea aceasta ar fi trebuit să informeze orașul cu privire la starea de fapt. De aceea, comisia e de părere că aici nu vorbim despre niciun fel de încălcare a regulamentului european. Principiul de parteneriat, el a fost folosit și în acest caz, Consiliul de Dezvoltare Regională a avut posibilitatea de a propune acest proiect. Să comisia nu are niciun rol de jucat în ceea ce privește neinformarea orașului cu privire la starea de fapt. Vorbim aici despre o responsabilitate împărțită. Există proiecte care intră sub competența Comisiei Europene, dar există și alte proiecte care sunt sub competența statelor membre. Așa că Comisia nu are nimic de spus în ceea ce privește proiectele pe care le aleg statele membre. Așa cum v-am spus, autoritate locală. Trebuia să informeze orașul despre ceea ce s-a întâmplat. Mulțumim foarte mult! Și acum dau cuvântul colegului meu, domnul Iar. În primul rând, vreau să spun că înțeleg supărarea petiționarilor. Când cineva pregătește un proiect, face toate eforturile și până la urmă acest proiect eșuează, așa că e normal să fie nefericiți. Înțeleg și eu m-am ocupat de proiecte, de diferite proiecte care până la urmă nu au mai fost realizate. Comisia ne-a spus că procedura urmată e una corectă. Da, eu sprijin acest fapt, noi de la Bruxelles punem niște sume de bani la dispoziție, iar apoi regiunile sunt cele care decid prioritatea proiectelor, pentru că ele sunt mai aproape de ceea ce se întâmplă. Nu putem să decidem de la Bruxelles pentru că nu știm ce se întâmplă exact la fața locului. Deci până aici totul a fost bine. Comisia ne spune că nu a fost încălcată legislația. Însă, dacă închidem această petiție, trebuie să rămânem totuși atenți. Comisia a spus foarte clar că a existat o problemă de comunicare. Atunci când avem de-a face cu proiecte care intră în concurență, trebuie să avem grijă și acele proiecte care nu ajung la îndeplinire, totuși și astfel de informații trebuie să fie comunicate. Așa că uh, propunerea mea ar fi să închidem această petiție, însă cu cu cartonaș galben și în astfel de situații informațiile trebuie comunicate. E important ca pe viitor să existe o colaborare mai deschisă și mai strânsă. Totdeauna proiectele care sunt realizate apar în ziar, sunt făcute cunoscute, însă și, și veștile proaste trebuie în același mod să fie comunicate. Nu mai dorește nimeni să ia cuvântul? Domnul Boștinaru. Și în acest caz că foarte adesea comunitățile sunt cele care pierd comunitatea care a susținut acest proiect a investit bani în elaborarea proiectului, a investit energie, a investit pasiune, a parcurs toate treptele propuse de regulament și la final nu i s-a spus nici că a pierdut în urma unei decizii, de altfel legale, a etajului regional, nu i s-a spus nici de ce acest proiect nu s-a calificat. Aparent lucrurile sunt uh, foarte în regulă, legal. inând cont de experiența de la mine de acasă din România, unde se întâmplă frecvent așa ceva, pot eventual să miros, să adulmec că și un anume partizanat politic a făcut ca o anume majoritate, nu tiu care o fi fost ea, să decidă într-un anume fel și o anume pasiune politică să fi făcut ca acești oameni să fie penalizați măcar prin a nu li se notifica. Cred însă că în acest caz Comisia Europeană trebuie să facă un lucru. Să stabilească în mod explicit că pe viitor asemenea fapte nu se pot întâmpla, să identifice persoana responsabilă de la etajul regional care avea obligația să notifice comunității de la Cormane că acest proiect n-a fost uh, votat ca fiind finanțabil, deși el fusese declarat eligibil în prima instanță, și eventual să ni se comunice de către autoritatea ungară dacă acea persoană vinovată, pentru că era obligația lui de serviciu, este sancționată și în ce mod. Măcar această obligație o aveam, o avem față cetățenii europeni din Kermani, dacă am pronunțat corect, îmi cer scuze dacă nu, pentru a arăta că ei trebuie să fie respectați înainte de toate de autoritățile statelor noastre membre. Întâi respectați, după aceea respectate legile și deciziile să se ia în lumina acestor două componente. Regret sincer că nu există un cadru european care să ne permită să intervenim și să cerem Comisiei Europene să facă mai mult, dar pe de altă parte identificarea și sancționarea celor care produc aceste disfuncionalităi i care decredibilizează autoritatea i prestigiul uniunii europene. aceti oameni trebuie să plătească cumva i nu doar politic. i ultima remarcă prea ades partizanatul politic i pasiunile politice produc costuri negative asupra reprezentanilor comunităilor locale. banii europeni nu ar trebui să fie instrumente de a servi pasiunile și partizanatele politice. Mulțumesc! Nu ci sono altre richieste di parola. Dacă nu mai dorește să intervină nimeni altcineva, hmm, atunci am să redau cuvântul uh, petiționarului pentru a răspunde tisztelt elnök asszony, tisztelt bizottság! Stimată doamnă președinte, stimată comisie, foarte pe scurt, permiteți-mi, vă rog, să reacționez. Vreau să subliniez următoarele lucruri. De trei ori, Consiliul de Dezvoltare Regional, autoritatea care uh, hotărăște cu privire la proiecte, a retrimis uh, uh, ne-a retrimis orașului Kermend acest proiect. Aceeași autoritate a cerut a patra oară um, orașului să modifice proiectul de la ideea inițială și a cerut, deci, uh, orașului să modifice planurile inițiale. deviind astfel de la normele europene. Ni s-a cerut așadar să realizăm, să concepem un nou proiect cu o valoare de 90 de milioane de euro. Deci ni s-a cerut să refacem proiectul de la bun început, din temelii. Și dacă rămânem la exemplul fost, fotbalului, înseamnă că pornește jocul și cu câteva secunde înainte să se termine uh, meciul, li se spune jucătorilor dintr-o dată că s-au schimbat uh, condițiile și cei care stau uh, pe partea câștigătorilor dintr-o dată se regăsesc în poziția de învinși. Exact asta uh, e situația în care ne-am regăsit noi și pe care am vrut să o exprimăm prin această petiție. Mulțumesc! Președinta, într-adevăr, împărtășesc uh, uh, remarca dumneavoastră și iau notă de uh, contribuțiile domnului Boștinaru și domnului Iar. Răspunsul din partea comisiei este fără îndoială uh, unul uh, negativ și bănuiesc că acest răspuns arată că aici există o lacună, aici există, s-a comis o eroare. Dar cred că trebuie să fim realiști și onești în acest caz. Trebuie să spunem că Comisia nu are, din păcate, competența de a interveni, cu excepția exprimării uh, unor uh, uh, sentimente de lipsă de satisfacție uh, cu privire la acțiunea autorităților. Nu cred că poate să facă mai mult și cred că noi am mers până la punctul unde putem merge, am făcut tot ce am putut face referitor la cererea dumneavoastră, am cerut informații și clarificări din partea comisiei și cred că asta e tot ce putem să facem. Vă mulțumesc dar cred că petiția dumneavoastră servește un scop și anume ne reamintește că trebuie să monitorizăm cu mare atenție activitățile um, comisiei. Da, domnul Iar. Da, sunt într totul de acord cu dumneavoastră, doamnă președinte, însă, pentru că această uh, Uh, chestiune să nu rămână chiar fără niciun răspuns, cred că ar trebui să avertizăm Comisia ca pe viitor să ceară o mai mare transparență din partea autorităților locale și regionale în astfel de uh, licitații de proiecte și acordări de fonduri. Pentru că, într-adevăr, nu ajunge să deplângem faptul că nu este transparență, trebuie să o și cerem. Și în al doilea rând, așa cum ați spus și dumneavoastră, această petiție ar trebui să fie trimisă uh, comisiei noastre partenere din Ungaria, pentru că uh, problema este în țară. Deci în această țară există o problemă de transparență. Și pot să vă spun că uh, și în Germania lucrurile sunt mai clare, ești respins din prima rundă. Dar uh, totuși Uh, cred că este foarte, e, e foarte incorrectă maniera în care s-a abordat lucrurile, uh, dându-le speranțe acestor oameni și apoi, în cele din urmă, uh, lăsându-i fără, fără bani. Uh, Uh, o regiune ar trebui să se bucure atunci când apar multe idei și multe proiecte pe care să le susțină. Deci cred că ar trebui să avertizăm Comisia să se asigure că uh, toate procedurile din statele membre sunt transparente și cred că ar trebui să se transmită această petiție Comisie pentru Petiții din uh, Parlamentul Maghiar care să se ocupe de soluționarea ei. Președinta, da, am să adaug apelul domnului Iar și anume documentele să fie trimise omologilor noștri din Parlamentul Național, astfel încât să se poată purta o dezbatere uh, în acest uh, caz. Pentru că poate că la nivel național se poate face ceva, dacă nu, măcar se pot trage niște învățăminte. Mulțumesc uh, petiționarului, petiționarului și reprezentantului acestuia și acum am aș dori să trecem la următoarea petiție, la punctul 13. Avem, de fapt, două petiții aici care au, uh, sunt similare în ceea ce privește presupusa încălcare a legislației privind apa subterană și protecția apelor subterane, apelor freatice. Am să dau cuvântul uh, petiționarului. Bună ziua! Mă numesc uh, Anne Bland. Mulțumesc, doamnă președinte. Uh, stimați uh, eurodeputați, vă mulțumesc pentru oportunitatea de a mă adresa dumneavoastră pentru a vă cere să ne ajutați să protejăm uh, apele freatice pure uh, din uh, regiunea mea. Sigur că e important să avem apă potabilă cu toții, dar fără să punem în pericol apele freatice. Această zonă a fost creat, s-a format uh, în vremuri străvechi. Este o zonă care uh, are zone Natura 2000 uh, și o floră și o faună foarte bogată. Ea are într-adevăr, ape freatice pure utilizate de mai mult de 100 de mii de uh, menajuri. De asemenea, se folosește în uh, agricultură, în creșterea animalelor și în industria uh, alimentară și uh, a păuturilor, apă care este folosită fără să fie tratată. De asemenea, este o zonă importantă uh, de recreație, unde oamenii uh, merg, uh, fac plimbări sau schiază iarna. Și puteți să vedeți din fotografii că există mai multe puțuri și, de asemenea, cel mai mare lac din vestul Finlandei își are sursa acolo și care furnizează 30% din peștii de apă dulce din Finlanda. Acest proiect de ape subterane um, are tratează, ar trebui să trateze 100.000 de de metri cub pe zi din uh, râul Kokemaki, care se află la aproximativ 100 de kilometri în distanță de Turcu. Um, ideea este de a uh, trata apele chimic și puteți să vedeți uh, o parte din țevile de acolo, 120 de centimetri ca diametru și care uh, au o lungime de 100 de kilometri de la râu către această zonă bogată pe care o puteți vedea în fotografie. Uh, apa este filtrată prin coama acestui deal, prin 20 de bazine și apoi este uh, îmbogățită cu clor pentru utilizare uh, în uh, locuințe. Puteți să vedeți bazinele. Aici puteți să vedeți o uh, fotografie foarte recentă a acestor bazine, acestor iazuri care sunt uh, verzi din cauza algelor și riscul este că um, ele nu vor uh, rămâne uh, pure. Râul Kokemaki se știe că este poluat aici, se deversează ape menajere uh, din orașe din uh, uh, centrul și vestul Finlandei. Um, este poluat cu diverse substanțe. De asemenea, metale grele, sedimente de metale grele, de asemenea, o companie chimică și-a deversat apele în ultimii 40 uh, de ani. Această apă nu a fost folosită niciodată în acest mod până acum și experții sunt îngrijorați că acest proces nu va funcționa. De asemenea, nu știm care este uh, calitatea acestei ape. Nu poate fi concret, chiar dacă autoritățile, uh, chiar și autoritățile se plâng de acest lucru și chiar um, compania poate compania doar poate să spună care este calitatea apei. Um, experții spun că aceasta nu este o modalitate durabilă de a produce apă pentru oameni și se estimează că aceste iazuri se vor uh, bloca în aproximativ 10-20 de ani. Directiva cadru privind apa previne deteriorarea apelor freatice dacă nu se îndeplinesc articolele 6-7 referitor la dezvoltarea durabilă și dacă nu există o altă modalitate de a um, aproviziona regiunea Turcu cu apă. Stimați eurodeputați, membri ai Comisiei, vă cer ajutorul pentru a salva această zonă cu apă curată și pentru a păstra apa pentru generații care vor veni. Pentru că Comisia trebuie să continue ancheta cu privire la acest proiect și să consulte experți independenți la, în acest uh, proiect. Și dacă comisia nu va continua investigația, nu va continua ancheta, atunci uh, vă rog să duceți acest punct pe agenda plenarei uh, Parlamentului European. Aici puteți să vedeți un, uh, un lac care de asemenea este uh, urmează să fie afectat, o zonă foarte frumoasă care de asemenea ar fi distrusă. Mulțumesc! Grazie. A questo Mulțumesc. Un grazie anche a... Mulțumesc, doamnă președinte. Vreau să mulțumesc tuturor celor implicați uh, în uh, examinarea acestei uh, chestiuni se vede că vă implicați, vă, vă doriți să soluționați această chestiune și Comisia sigur că dorește să vă susține. Noi susținem în principiu astfel de eforturi. Uh, singura temere pe care o avem în acest caz este că nu este foarte clar ce ar fi bun, ce ar fi dezirabil într-o lume ideală, Uh, nu poate fi uh, um, făcut în realitate. În realitate putem doar să aplicăm legislația imperfectă, așa cum este ea, directiva cadru privind apa în cazul nostru, și din schimbul de uh, scrisori pe care l-am avut cu autoritățile din Finlanda, uh, nu reiese că ar fi uh, încălcat legislația europeană dacă, asta dacă nu cumva există dovezi pe care încă nu le-am primit deja și care uh, indică deteriorarea acestui, acestei zone. Dar noi nu vedem vreun risc iminent de deteriorare a apelor subterane din această zonă. Acest principiu de nedeteriorare din uh, articolul 4 al directivei cadru privind apa se aplică în acest caz. Și dacă acest proiect uh, ar periclita uh, buna stare a apelor din zonă, atunci ar exista motive pentru a interveni. Însă, niciun element din documentele oferite nu indică faptul că există un astfel de risc. În petiție se atrage atenția că uh, există o posibilă poluare cu mercur, însă uh, Răspunsul autorităților a fost că garantează faptul că activitățile industriale, de fapt, au înche- s-au încheiat acum 20 de ani și singurele urme de mercur uh, care mai sunt uh, vizibile sunt foarte departe de zona Uh, zona unde sunt aceste corpuri, uh, aceste bazine hidrografice care se spune că ar putea fi uh, contaminate. Trebuie să fac un comentariu de ordin general aici. În principiu, atunci când Comisia deschide o procedură și atunci când Comisia cere un răspuns din partea autorității competente, și aceasta oferă răspunsul și Comisia nu are niciun motiv pentru a se îndoi de uh, buna credință a statului membru și de corectitudinea răspunsului, atunci Comisia uh, crede pe cuvânt statul membru. Și persoana care contestă răspunsul oferit de statul membru trebuie să ofere dovezile, uh, dovezi pentru a justifica contestația. Noi nu avem uh, uh, puterea de a face verificările noi înșine. Aici ne ocupăm de un caz care a fost deja analizat de Curtea Administrativă Supremă din uh, Finlanda. Aceasta este mm, echivalentul Consiliului de Stat în uh, Italia. Dacă Curtea Administrativă Supremă din Finlanda a hotărât că acest proiect este absolut legal, Comisia Europeană are o dificultate în plus dacă noi uh, nu putem acum uh, noi nu putem acum să venim și să punem sub semnul întrebării această hotărâre a curții din Finlanda. Acum, poate că acest proiect nu este cel mai bun proiect în cea mai bună lume posibilă, dar uh, sarcina noastră este să observăm dacă există încălcări ale legislației comunitare și uh, în comunicarea suplimentară făcută Parlamentului, Comisia a anunțat că în momentul actual, date fiind dovezile pe care le avem, nu există motive care să ne facă să credem că se încalcă legislația. Um, încă un lucru. S-a depus într-adevăr un ultim document care um, pune puțin sub semnul întrebării independența membrilor Curții Supreme. În ceea ce privește acest document, Comisia nu poate să-și exprime, să exprime o poziție. Nu avem intenția să facem acest lucru pentru că acest document dă nume de persoane din Curtea Supremă. Însă, s-ar putea fi s-ar putea să fie util următorul lucru. Uh, Transparency International publică un indice anual al corupției. Nu vreau să intru aici uh, în detalii, dar Finlanda, în această, uh, pe această listă, este pe locul 2. Acest raport al Transparency International se găsește pe internet și acesta spune că Finlanda este una dintre țările cel mai puțin corupte din lume, deci ar fi dificil pentru comisie să uh, își exprime alte poziții decât cele pe care le-am exprimat deja. Noi nu suntem în măsură în momentul de față să intervenim. Președinta, dacă sunt intervenții, dacă nu, am să dau cuvântul celuilalt petiționar. Îmi cer scuze că v-am încurcat numele mai devreme. Um, Finland is a land of thousand lakes and rivers. Finlanda este un, o țară de lacuri și râuri și apele freatice trebuie să fie gestionate și gospodărite sigur. Apele din uh, zona colinei Virtan, Virtan uh, sunt foarte curate și nu este nevoie de niciun proces uh, de purificare înainte de a o duce la uh, bazinele de furnizare a apei. Pentru o, în jur de 100.000 de mii de locuitori și uh, foarte multe animale. Apa freatică include prea multe substanțe dăunătoare, cum ar fi uh, fier, mangan sau fluor. De aceea, aceste ape trebuie să fie tratate în centrale care utilizează anumite substanțe chimice pentru a elimina excesul de substanțe dăunătoare. Se folosesc și filtre cu nisip în acest proces chiar și osmoza inversă este folosită pentru a elimina excesul de fluor. În zona colinei Virtan-Gangas, acest sistem splendid de apă nu trebuie să fie periclitat prin aducerea apelor poluate din râul Kokemaki pentru a produce apă freatică artificială. Preta, centrala de pretratament de lângă râul Kokemaki nu poate să trateze cantitatea de apă necesară pentru producția la scară de plină. Calitatea apei tratate va fi mai scăzută și acea apă va polua apa freatică pură din Virtan Kangast acest uh, dezastru ecologic trebuie să fie evitat. Procesul de acordare a permisiilor uh, în, uh, pe lângă autoritățile de mediu finlandeze a fost falsificat și s-au găsit mai multe semne că au avut loc acte de corupție, chiar la uh, curtea cea mai înaltă de administrare. Detaliile acestor acțiuni se găsesc în raportul meu suplimentar uh, pe care l-am trimis cu 10 zile în urmă comisiei dumneavoastră. Pentru a rezuma, întregul sistem artificial de apă subterană din Cangas este inutil dacă centrala de pretratament produce apă de o calitate atât de mare, atunci apa purificată ar putea fi trimisă direct eh, spre Turcu și pentru tratament final, cu uh, filtrare cu carbon activ, pentru clorinare și regle, reglarea valorii pH. Acest lucru ar putea să fie făcut uh, în uh, centrala de tratament Halinen Însă dacă acum se creează un sistem artificial de ape freatice, uh, zona colinei Virtan-Cangas nu va mai fi uh, curată, nu va mai acorda apă pură pentru generațiile viitoare. Vă mulțumesc. Dacă mai dorește cineva să intervine în urma celor auzite? Nu? Domnul Iar. Äh, vielleicht ist das so ein typischer Fall. Probabil că vorbim despre un caz tipic despre care am mai discutat și dimineață, adică în momentul de față Comisia nu, nu are niciun fel de informații prin care să se înțeleagă că a fost afectat habitatul din zona respectivă. Acest lucru înseamnă că, pe de-o parte, putem să închidem petiția, însă dacă petiționarul ne aduce noi informații, dacă avem la dispoziție noi informații, atunci putem să redeschidem petiția. Ce nu putem să facem? Noi de aici, de la Bruxelles, nu putem să spunem ce fel de procese tehnologice trebuie să se folosească în Finlanda. E la latitudinea statului membru se folosește o anumită tehnologie pentru a purifica apele de, din sol și aici noi nu ne putem implica. Însă ne putem implica în ceea ce privește protejarea mediului și dacă acesta este afectat sau nu așa că propunerea mea ar fi să închidem petiția, dar în același timp le spun petiționarilor că dacă au informații noi să ni le transmită și atunci petiția va putea să fie redeschisă. Însă, în momentul de față, nu văd niciun fel de acțiuni care ar putea fi întreprinse. Aceasta e problema pe care o observ eu. Martinez, Martinez. Martinez, Martinez. foarte mult, președinte. Nu a dori să complic lucrurile. Mă întorc la funcțiile comisiei noastre. Explicația pe care a dat-o Comisia Europeană și eu sunt de mulți ani în comisia aceasta și nu am auzit niciodată o explicație mai bună decât cea acordată de către comisia aici foarte clară, foarte pedagogică și așa trebuie pentru ca și petiționarii să înțeleagă care este funcția comisiei noastre în, din Parlamentul European, că noi nu trebuie să jucă, ju, nu este de datoria noastră să judecăm dacă un proiect este potrivit sau nu, că nu trebuie să ne declarăm îngrijorarea că un proiect este perfect sau nu. Comisia a explicat foarte clar care sunt atribuțiile fiecăruia. Cu toată simpatia pe care o am pentru zona Turcu, unde am învățat foarte multe lucruri în viața mea. Am învățat acolo să fac saună și în, case, în casa mea întotdeauna am avut o saună pentru că uh, am, am fost foarte bun prieten cu familia Pasio din Turcu și cunosc foarte, mult, foarte bine zona respectivă. Este o zonă minunată. Însă problema despre care discutăm aici este alta. Avem uh, anumite uh, atribuții care sunt, uh, au fost declarate foarte bine de către comisie. Sunt de acord că cu ceea ce a spus domnul Iar sunt de acord și cu petiționarii că dacă s-ar întâmpla un lucru, atunci, bineînțeles, s-ar putea depune o altă petiție. Însă, eu cred că nu asta este funcția noastră. Noi trebuie să ascultăm ceea ce spune Comisia Europeană și trebuie să închidem petiția. Natural, normal că cetățenii au dreptul să depună o altă petiție alte 200 de petiții dacă doresc, dacă consideră că la un moment dat, într-o situație sau altă, alta se încalcă directive europene. Însă, în momentul actual, nu s-a înregistrat nicio astfel de încălcare și este foarte important ca comisia noastră să uh, îndeplinească și această funcție pedagogică pentru a se înțelege că noi nu facem altceva. Trebuie să-i ascultăm pe cetățenii, trebuie să-i ascultăm pe cetățeni și să le spunem foarte clar că noi putem interveni sau nu putem interveni. Rezultatul este că intervenim sau nu. Pentru că este mai bine ca cetățenii să înțeleagă cui se adresează. În acest sens, cu toată solidaritatea și cu toată prietenia, solicit să se închidă petiția aceasta și sperăm că nu se vor înregistra probleme în Finlanda, în Turcu, cu acest proiect. Însă, în acest caz, nu există probleme sau încălcări ale directivelor europene. Vă mulțumesc. Mi sembra că nu ci siano uh, pozizioni di... Da. Nu prea există divergențe de opinii în urma explicațiilor acordate de către comisie, presupun că putem declara închisă petiția respectivă pentru că nu s-au putut constata încălcări ale dreptului comunitar. Mulțumesc petiționarilor pentru uh, că ne-au atras atenția asupra unui subiect extrem de important un subiect care pe care îl vom mai trata pentru că Comisia de Mediu va redacta în curând noi regulamente legate de gospodărirea apelor și putem folosi petiția dumneavoastră ca exemplu că regulamentele actuale nu sunt uh, suficient de stricte. Vă mulțumesc și trecem la petiția numărul 14, petiția prezentată de Angela și, Angela și William Flanagan. Doamna Flanagan, aveți cuvântul pentru a ne prezenta petiția dumneavoastră. Doamna președinte, stimați membri, vă mulțumesc pentru uh, invitație. Sotul meu îți cere scuze că nu a putut fi prezent. Uh, rezumatul care v-a fost trimis este incorrect. Niciodată nu am legat poluarea apei de uh, sistemul de uh, ape insuficient. Plângerea noastră se referă la faptul că planurile nu au fost respectate de către constructor, însă au fost certificate ca și complete de către autoritatea locală. Sistemul de canalizare nu se conforma regulamentelor în vigoare și bazinul de colectare al comunității a rămas într-o situație deplorabilă. Astfel, uh, se înregistrează o contaminare recurentă din, din, cu bacterii a apei, inclusiv E. coli 0157 și s-au raportat cazuri sporadice de îmbolnăviri care pot fi atribuite uh, apei. Acest bazin de colectare este situat sub suprafața terenului și este vulnerabil scurgerilor din uh, râul din apropiere, care uh, deseori uh, iese din zăgazuri. În august, populația a fost avertizată să fiarbă apa și în un raport negativ în septembrie a, a adus posibilitatea, amenințarea de demolare a proprietății noastre. În ceea ce privește suma de 800 de lire sterline, aceasta se referă doar la utilizarea de către uh, fiecare gospodărie și nu poate fi folosită în mod colectiv pentru repararea bazinului. Recent, o conductă publică a fost introdusă de partea cealaltă a drumului, pe lângă casa noastră și pe lângă altele, pentru a aduce apă unor locuințe de câteva sute de metri mai departe. Acum apare situația prin care Consiliul sub, sub, subvenționează reținerea unei uh, surse de apă riscante, dar refuză să îi subvenționeze pe cei care încearcă să se conecteze la uh, sursa de apă uh, publică. De mai mult de 10 ani am încercat să rezolvăm situația cu autoritățile scoția, scoțiene și nu uh, am reușit să obținem un răspuns nici la nivel local sau național. Avocatul poporului a refuzat să deschidă o anchetă sub uh, motivul că responsabilitatea pentru a asigura dezvoltarea este uh, îndeplinită conform cu planurile aprobate și uh, responsabilitatea aparține constructorului. O poziție care a fost contra, contrazisă de către executivul scoțian, care a declarat că responsabilitatea aparține Consiliului Perth and Kinross. Uh, trei petiții către Parlamentul Scoțian au uh, fost respinse. De asemenea, am apelat la deputatul nostru pentru Westminster, Gordon Banks, care uh, căruia am cerut să scrie Parlamentului. Însă acesta nu a putut să acționeze. Nu am putut să ajungem în, în justiție. Nu am putut să, uh, chest- să chestionăm decizia avocatului poporului pentru datorită costurilor juridice și datorită restricțiilor în ceea ce privește probele. Executivul scoțian a recunoscut că au avut loc încălcări ale regulamentului conform clădii, regulamentului pentru imobile. Uh, Comisia pentru Drepturile Omului din Scoția a început un exercițiu major în legătură cu lacunele din, din, uh, în ceea ce privește respectarea drepturilor omului în Scoția și a definit accesul la justiție ca una dintre probleme. Directoratul pentru Justiție al Guvernului Scoțian în, aprilie 2011 ne-a informat că a acceptat constatările anchetei Creer, în care spune că procesele de tratare ale reclamațiilor în serviciile publice din Scoția nu sunt corespunzătoare. Spunem, noi declarăm că acest consiliu este neglijent și nu a asigurat condițiile pentru a proteja sănătatea publică. De aceea vrem ca comisia dumneavoastră să ne ajute să obținem justiție. Mulțumesc. Acum dăm cuvântul reprezentanților comisiei. Thank you very much and uh, good... Vă mulțumesc. Bună ziua. Mulțumesc pentru această ocazie de a permite răspunsul nostru pe care l-am trimis deja în scris. Este o problemă care uh, ține de riscul uh, reprezentat de apa potabilă care nu uh, corespunde directivei 98. Am încercat să stabilim dacă se uh, îndeplinește pragul de 50 de persoane deservite de această mm, sursă de apă de la care prag se aplică directiva. Acest prag a fost îndeplinit, comisia a deschis o anchetă, am contactat autoritățile scoțiene și ați văzut în răspunsul nostru apare uh, răspunsul primit de la autorități care împărtășesc preocuparea că uh, nu s-au îndeplinit standarde și că există un risc de contaminare biologică. Însă apare problema soluției. Ca și în cazurile anterioare, la nivel european stabilim cerințe de calitate care se aplică tuturor cetățenilor, însă nu specificăm măsurile și abordarea care trebuie să fie întreprinsă în legătură cu sursele private, sursele publice de apă. Există soluții diferite în fiecare stat membru. În mod clar, este o temă de competența statelor membre. Din informațiile care ni s-au furnizat, am înțeles că există în continuare discuții, s-au propus opțiuni care s-ar putea să nu fie ideale, Însă, directiva pentru apă potabilă nu spune dacă sursele private sau publice trebuie să fie conforme. De asemenea, din informațiile recente pe care le-am primit, acum câteva zile, că autoritățile scoțiene înțeleg și aici eh, fac referire la Uh, scrisoare de la Departamentul de Justiție că sistemul de, răs, de răspundere la solicitări uh, trebuie reformat, însă ace, aici nu este uh, valab, nu este relevantă directiva apei potabile. Îndemnăm autoritățile scoțiene să găsească o soluție cât de curând, însă în moment în momentul actual, nu considerăm că aici Comisia Europeană poate sau trebuie să intervină, pentru că este vorba în mod foarte clar de o problemă de subsidiaritate care trebuie tratată la nivel național și local. Mulțumesc petiționarilor pentru că ne-au adus la cunoștință acest caz și vreau să vă împărtășesc faptul că, din păcate, nu este un caz izolat găsim din ce în ce mai multe uh, informații conform cărora furnizorii mici uh, riscă să nu, se, să nu respectă să nu respecte cerințele directivei APE. Însă, înainte de aceste petiții, nu eram conștienți în legătură cu scara problemei. Comisarul Potocnic s-a angajat în fața Parlamentului European să examineze problema la nivel european și de anul trecut a cerut statelor membre să transmită informa- informații în legătură cu cazuri similare de asemenea furnizori de dimensiuni reduse. Ne-am angajat să pregătim un proces de comunicare a bunelor practici în Europa. Vom finaliza un document prin care să ajutăm conformitatea la directivă. Documentul va fi pregătit în următoarele săptămâni și informațiile pe care le-am primit de la petiționar ne-au ne, ne încurajat să investim mai mult în această problemă pentru că problema este mai gravă decât credeam în Europa. Vă mulțumesc! Eh, Mulțumim. Dorește cineva să ia cuvântul? Domnul Iar. Da, Comisia pregătește un nou document în acest sens. Această petiție a ajuns și la Comisia de Mediu, dar vorbim de o problemă pe care Comisia o recunoaște. Așa că putem să-i trimitem acasă, nu putem să-i trimitem pe petiționare acasă spunându-le că noi nu facem nimic. Nu, și Comisia a recunoscut că există această problemă, așa că ne va prezenta un document în legătură cu aceste puncte mici de aprovizionare cu apă, care trebuie și ele să asigure calitatea suficientă pentru a nu pune în pericol sănătatea cetățenilor. Noi ne vom ocupa de acest nou document din partea Comisiei. Mulțumim. Doamna petiționar, doriți să răspundeți? Aș dori doar să Închei prin a spune că în orice alt context, dacă bunuri sau servicii care au fost plătite și nu au fost primite, s-ar fi făcut ceva. Dar autoritatea noastră locală nu reacționează așa. Quindi eh, teniamo la eh, petizione aperta. Bine, mulțumim. Atunci vom menține deschisă această petiție pentru moment. E clar că problema are o anumită relevanță și am ascultat ce a avut de spus reprezentantul comisiei și dumnealui a ascultat cu atenție ce le spuse aici. Există o problemă legată de competențele locale atunci când se analizează pagubele și încălcările presupuse. Acum toate trebuie analizate în lumina celor uh, sugerate de domnul Iar și anume ar trebui să se transfere petiția spre comisia responsabilă, care ar fi comisia ENVI. De asemenea, trebuie trimisă și o cerere autorităților naționale. Acestea trebuie să fie presate, astfel încât să înțeleagă cât de stringentă este această problemă și să vină cu niște răspunsuri uh, cu privire la ce au de gând să facă pentru a rezolva problema care a fost identificată și de Comisia Europeană. Mulțumesc foarte mult, atât vom face în acest caz. Am primit și un document de la niște membri ai Parlamentului Național, iar acesta a fost împărțit colegilor în sală. Acesta avea de-a face cu ceea ce s-a întâmplat sau nu s-a întâmplat la nivel de stat membru cu privire la mm, petiția pe care am auzit-o și autoritățile naționale. Statele membre nu, au nu sunt competente, nu se pot ocupa de această chestiune. Acestea sunt informațiile pe care le avem până acum, dar sperăm că vom mai primi și altele. Așa că acum putem trece la punctul 15. Finlanda. De la doamna Helena Maiala are cuvântul. Mulțumesc, doamnă. Mă numesc uh, Hanna Halamena și eu reprezint uh, societatea Prohan Hankivi. Doamnelor și domnilor, v-am înmânat o petiție prin care și am cerut informații suplimentare. Am cerut Uniunii Europene să investigheze dacă e respectată directiva în ceea ce privește apa și protecția mediului. În petiția noastră se arată foarte clar că urmează să fie încălcate măsurile din aceste directive. Hanikevi este o peninsulă care se află pe Um, se află în zona golfului Bodnic. O companie finlandezo-germană dorește să construiască aici o centrală nucleară care va fi cea mai, în cea mai nordică parte a Europei. Zona despre care vă vorbesc e remarcabilă în ceea ce privește viața sălbatică de acolo. Există doar două astfel de locuri în lume, unul se află în nordul Canadei, iar celălalt e cel despre care vă vorbesc acum. Doamnelor și domnilor, Curtea Supremă de Administrație din Finlanda a sprijinit două planuri de centrale nucleară. Penavoima nu are permisul de, const- de construcție de care e nevoie din partea guvernului finlandez. Cu toate acestea, i s-au permis începerea acțiunilor de construire încă din acest an. Comisia pentru petiție, comisia sau în sesiunea plenară parlamentară ar trebui să se intervină chiar acum pentru a întârzia procedura inițiată. Am explicat care vor fi care vor fi influențele asupra mediului în urma acestui proiect. Mai multe specii de păsări vor fi puse în pericol, printre acestea, printre acestea șase dintre ele sunt pe cale de dispariție. Vor avea de asemenea loc uh, efecte negative asupra 11 habitate care apar în directiva privind habitatele. În anexa 6 din Directiva Habitatelor se stipulează o protecție necondiționată. S-au făcut studii în vecinătatea zonei de impact și există acolo foarte multe specii care nu sunt listate. Acest proiect nu se bazează pe niște anchete suficiente. Un bun exemplu este o pasăre din uh, Marea Baltică care va fi foarte afectată de acest uh, proiect. Astfel se va încălca articolul 15 din directiva privind habitatele. Ar fi trebuit să aibă loc niște valori adecvate cu privire la faună și la floră. Curtea Europeană a subliniat faptul că aceste chestiuni care au de-a face cu directiva habitatului trebuie să se facă pe baza unor consultări științifice adecvate. În ceea ce privește evaluarea riscului impactului negativ, Curtea a spus Există un asemenea risc dacă acesta nu poate fi exclus pe baza unor informații obiective că acest plan sau proiect va avea niște efecte importante asupra zonei în cauză. Doamnelor și domnilor, conform directivei privind mediu, orice prejudicii adus mediului trebuie înregistrat, atât pentru Natura 2000 cât și mai departe de acest proiect. Noi nu ne-am um, axat doar pe zona din apropiere, ci și pe întreaga peninsulă, care are foarte multe bogății naturale. De exemplu, pe coasta nordică există o zonă de cuibărit a, pă- a păsărilor migratorii arctice. Niciun fel de prejudiciu al mediului nu ar trebui să aibă loc dacă sunt luate toate măsurile de care nevoie astfel încât să se prevină o asemenea situație. Doamnelor și domnilor, societatea Pro Hanikivi cere acestei comisii pentru petiții, în primul rând, să țină deschisă această petiție și să facă o vizită de constatare a faptelor în zona respectivă, să facă un raport și să facă și niște recomandări. În al doilea rând, să ceară Comisiei Europene să investigheze cum au fost uh, ce atenție s-a acordat directivelor privind uh, habitatele, păsările și directiva cadru privind apa. În al treilea rând, cerem să fie raportat un, să fie făcut un raport și acesta să fie prezentat și votat în sesiunea parlamentară a, par, în, în sesiunea plenară a Parlamentului, astfel încât să se vadă dacă au fost sau nu încălcată legislația europeană. Stimată doamnă președinte, comisie, vă mulțumesc pentru atenție și acum aș dori ca și colega mea, doamna Maia, să ne spună două aspecte interesante legate de această petiție. Da, doamnă, aveți cuvântul. Doamnelor și domnilor, există o specialitate finlandeză, un principiu prin intermediul căreia companiile electrice pot să fie scutite de impozit. Iar acum se investigează dacă într-adevăr acest fapt specific este sau nu legal. Dacă se constată că nu e legal, atunci întregul proiect nu va avea niciun fel de succes din punct de vedere economic. Apoi, proprietarii de teren de pe coastă, aproximativ 250 de oameni, aceștia au luat o decizie democratică. Au spus că nu vor vinde pământul pe care îl dețin companiei. Compania încearcă acum să preia acest teren cu, prin forță. Mulțumesc! Mulțumim, spune domnul președinte, și acum să auzim comisia. Mulțumesc, domnule președinte, un nou nou fericit celor care mai sunt prezenți în această sală. Am discutat această petiție la data de 27 mai anul trecut. Probabil că vă amintiți că atunci am dat următoarele explicații. Guvernul finlandez a luat o decizie de a construi undeva o centrală atomică, însă locul exact nu fusese ales. Acum, de la 5 octombrie, există un nou guvern și s-a decis că această centrală atomică să fie poziționată în municipalitatea Heioki. Am analizat din nou acest caz și serviciile Comisiei consideră în continuare că nu a fost încălcată legislația europeană de mediu indiferent de ce nu știam despre ce s-a spus înainte cu acapararea pământului și așa mai departe. Apoi, directiva cadru a apei. Dacă într-adevăr apele de răcire vor afecta sau nu zona. Din evaluarea de impact, noi nu credem că vor exista probleme pentru că e foarte important, am analizat și care legislația de protejare a naturii am observat că există deficiențe în ceea ce privește um, locurile desemnate ca făcând parte din Natura 2000. Finlanda are foarte multe asemenea locuri. Uh, și nu trebuie să fie desemnat fiecare kilometru în care se găsesc anumite specii. Există deja o rețea în Finlanda, iar unele dintre specii menționate de petiționari sunt deja protejate în mai mult de 100 de locuri. Din punct de vedere legal, noi nu suntem convinși că se încalcă legislația europeană în materie de mediu. Ne întoarcem acum la ceea ce discutam înainte în ceea ce privește apa. Așa cum au spus petiționari, într-adevăr există o hotărâre a Curții Supreme Administrative din Finlanda care da, ne spune că nu există nicio încălcare a legislației de mediu. Așa că ne aflăm într-o situație în care nu trebuie să demonstrăm că există o problemă în ceea ce privește mediul, ci trebuie să, ce deci ar trebui să demonstrăm că această curte finlandeză a făcut o hotărâre greșită. Putem noi să spunem în Bruxelles că avem toate dovezile, iar curtea care are într-adevăr tot ce are nevoie, nu poate să facă acest lucru. Pe scurt, Comisia nu poate să spună că hotărârea luată de Curtea Supremă de Administrație a Finlandei a luat o hotărâre greșită. Mulțumesc! Frau Wertmann. Ja, danke schön. Also aus Österreich. Doamna Wertmann, venind din Austria, trebuie să avertizez Comisia Vreau să spun în primul rând ceva. Noi suntem o țară în care nu se folosește energia nucleară. Îmi amintesc că în tinerețea mea existau oameni care erau foarte angajați, care uh, spuneau, spre binele populației, cred eu, că nu avem nevoie de acest tip de energie. Aceștia au reușit să se impună împotriva acestor centrale și au reușit să evite construirea lor în anumite locuri în care existau specii foarte importante. Din păcate nu sunt biolog, așa că nu vă, vă pot da niște date foarte concrete. Însă acești oameni ne-au arătat ce s-ar întâmpla dacă intervenim, dacă construim într-o anumită zonă o centrală atomică, ce se va întâmpla de fapt. Există și foarte multe studii care ne arată că viața sălbatică de lângă centralele atomice este afectată în mod negativ. Eu respect munca dumneavoastră, însă cred că trebuie să ascultăm și populația, să ascultăm populația de la fața locului. Eu sunt convinsă că trebuie să lăsăm deschisă această petiție. De aceea vă rog Vă rog și pe dumneavoastră să mai verificați uh, unele dintre aceste puncte, să intrați mai în amănunt. Probabil să dați dovadă de mai mult angajament, să vedem dacă nu ar fi posibil ca în unele puncte să facem modificări pentru binele populației. Mulțumesc! Mulțumesc, doresc petiționarii să ia din nou cuvântul sau poate comisia înainte. Nu atunci uh, petiționarii au cuvântul. Vă rog, aveți cuvântul. Da, voi vorbi în limba mea maternă. Comisia tocmai ne-a spus că guvernul finlandez la 5 octombrie ar fi luat o hotărâre conform căreia se va construi o centrală în regiunea despre care vorbeam. Însă vreau să spun că nu s-a luat o asemenea hotărâre. Această companie dorește să continue proiectul. Comisia a spus că nu a, nu a avut loc niciun fel de încălcare. Dar eu vreau să vă spun că noi ne aflăm aici pentru a evita ca asemenea situații să aibă loc în viitor. Vorbim despre o regiune în care nu există niciun fel de clădiri, nu există industrie și nu există niciun fel de centrale nucleare. Noi ne aflăm aici pentru a împiedica pe viitor asemenea încălcări și asta pentru a da dovadă de uh, respectarea directivei în ceea ce privește mediul. Există și alte locuri în Finlanda unde există aceleași specii de animale și plante. Eu nu doresc să vă dau acum niște motive prin care să se facă o excepție acum pentru anumite locuri. Astfel de măsuri nu sunt neapărat necesare pentru societate. Mulțumesc foarte mult, spune doamne președinte, pentru că acest proiect este foarte sensibil, propun și eu să menținem deschisă această petiție. Acest lucru și din motivul pentru care uh, toți cei implicați știu despre ce fel de consecințe de mediu vorbim. Aceasta ar fi propunerea mea. Să continuăm să discutăm despre această problemă. Și de aceea vă rog, dacă aveți, noi, dacă aveți informații noi, să ni le trimiteți și nouă și atunci ne vom ocupa în continuare de această chestiune. Mai ales pentru că vorbim despre un subiect atât de sensibil pe care ni l-ați ilustrat atât de bine. Așa că mi-e foarte greu să dau deoparte acest document, așa că petiția rămâne deschisă. Mulțumim încă o dată petiționarilor pentru informațiile pe care ni le-au adus și le doresc toate cele bune. Mulțumim! Următoarea petiție e petiția cu numărul 16, înmânată de Jean Mortes, de cetățenie franceză pentru Comisia Europeană, în ceea ce privește uh, centrale nucleare în Uniunea Europeană. Petiționarul nu se află în sală, așa că ne va vorbi domnul Wolfgang Kilp. Aveți cuvântul. Und auch von Mulțumesc, domnule președinte, și din partea mea, dumneavoastră și familiilor dumneavoastră, toate cele bune pentru anul nou. Această petiție, ca și cea cu numărul 17, a fost depuse pentru că oamenii au uh, rămas impresionați de accidentul de la Fukushima din martie anul trecut. Petiționarul uh, se plânge aici că uh, după acest accident, Comisia a avut o atitudine mult prea relaxată. Conform tratatului privind funcționarea Uniunii Europene, chestiunile care țin de statele membre sunt lăsate la atitudinea statelor membre, adică statele membre pot să hotărască ce fel de surse de energie folosesc, dacă utilizesc energia nucleară sau nu. Dacă acestea o fac, atunci trebuie să respecte legislația secundară și Comisia în anul 2009 a adoptat uh, directiva privind uh, securitatea nucleară, care trebuia să fie pusă în aplicare până anul trecut și în iunie anul trecut, de asemenea, Consiliul a adoptat directiva privind deșeurile nucleare. Acestea sunt, uh, aceasta este dimensiunea legislativă. Așadar, nu cred că poate să fie vorba aici despre o atitudine laxă a Comisiei. Din punct de vedere practic, Comisia, imediat după accidentul de la Fukushima, a luat inițiativa pentru a verifica toate cele 143 de centrale nucleare din Uniunea Europeană uh, pentru a le supune unor teste de rezistență. Criteriile au fost stabilite în luna mai anul trecut și deja am uh, parcurs primele etape ale acestor teste prin rapoartele operatorilor, prin evaluarea acestora de către autoritățile de uh, supraveghere și a Acum urmează următoarea etapă centrală, acea de peer review, de evaluare interpares, care trebuie să fie încheiată până în vara acestui an. Mai mult decât atât, întregul cadru juridic, care sigur că lasă loc de îmbunătățire, va fi revizuit și Comisia nu va uh, ezita să facă propuneri uh, suplimentare pentru a îmbunătăți cadrul juridic. În acest context vă invit, pentru că există o audiere publică pe pagina de internet a DG Energie. Aceasta se referă la îmbunătățirea cadrului juridic și până în 29 februarie sunteți cu toții invitați să faceți propuneri în acest sens, pentru care vom fi foarte recunoscători. Președintele, mulțumesc. Există observații, intervenții? Eu aș tinde Uh, să uh, spun că Comisia a prezentat situația în mod corect. Um, comisia, uh, petiția se referă la temerile din urma accidentului de la Fukushima, dar în răspunsul Comisiei se vede că, într-adevăr, s-au luat măsuri pentru a aduce la numitor comun toate cele 27 de state membre, deci cred că în acest sens putem să închidem această petiție uh, luând notă de uh, răspunsul uh, Comisiei și acest lucru se, este valabil și pentru următoarea petiție, pentru cea din Germania. Uh, am putea să spunem că petiția a venit aici, a ajuns pe un teren bun, Comisia a reacționat și a dat răspuns. Bun, deci putem să considerăm că petiția cu numărul 17 este de asemenea tratată prin acest răspuns. 18, punctul 18 a fost uh, amânat și ajungem la punctul 19, um, petiție adresată de Cristina Alecăș, de cetățenie estoniană, ea se referă la riscurile centralelor nucleare amplasate de-a lungul granițelor Uniunii Europene. Petiționarea nu este prezentă, așadar, domnule Kelp, aveți cuvântul încă o dată. Vă mulțumesc. Uh, iau la cunoștință faptul că, într-adevăr, uh, vă dați seama cât de greu este să ajungi, uh, să aduci la un numitor comun 27 de state membre, cu atât mai greu este să convingi state nemembre să facă ceva. Acest lucru totuși Comisia l-a încercat cu un succes parțial. Să ne referim, de exemplu, la Elveția, care nu este stat membru, uh, Uh, sau Ucraina, care deja și-au dat angajamentul pentru a participa cu centralele lor electrice la testele de rezistență. În acest caz, sigur, Comisiei nu rămâne nimic altceva de făcut decât să uh, comunice cu Federația Rusă și cu Belarus și de a le reaminti acestor țări de obligațiile lor internaționale. Convenția privind securitatea nucleară a Agenției Internaționale Energiei Atomice și, de asemenea, Convenția, Convenția ESPO. Și domnul comisar Oettinger a făcut acest lucru pe 23 iunie. Uh, Rusia s-a declarat uh, dispusă să participe la uh, testele de uh, risc și de siguranță, la așa numitele teste de rezistență. Comisia își exprimă speranța că acest lucru se va întâmpla într-adevăr și, în continuare, Uh, va face efortul la nivel politic pentru ca statele învecinate să își îndeplinească obligațiile. Din punct de vedere strict juridic, Rusia nu este uh, stat membru, deci nu putem să îi uh, cerem lucruri conform legislației europene. Președintele, îmi cer scuze pentru acest scurt dialog. Pentru mine, întrebarea era ce facem noi în Uniunea Europeană, în statele membre și spontan am spus că Uh, sigur, în mod normal ar trebui să fie implicate parlamentele naționale și comisiile pentru petiții și ar trebui să fie informate aceste comisii. Uh, sigur că și Parlamentul Rusiei ar trebui să aibă astfel de proceduri, cu toate că nu sunt, în bun, în Belarus nu sunt foarte sigur, dar eu cred că totuși, de ce nu noi, ca și Comisie pentru Petiții, să încercăm să găsim în aceste două țări uh, să luăm legătura cu comisiile um, de uh, resort din parlamentele din Rusia și din Belarus um, pentru a încerca să discutăm cu dânsii aceste probleme. Și mm, ne-ați încurajat uh, prin faptul că ați spus că cel puțin Federația Rusă s-a declarat dispusă să uh, coopereze, cel puțin uh, în principiu. Deci acesta ar fi primul lucru de făcut și, în al doilea rând, um, ce facem atunci? Închidem sau, bun, închidem petiția și transmitem informații. Domnule Boștinaru, avem nevoie de ajutorul dumneavoastră. It's evident uh, that uh, Mulțumesc foarte mult. E evident că nu prea avem multe instrumente juridice pentru a aborda această problemă atunci când negociem cu țări din afara Uniunii Europene. Reprezentantul Comisiei a menționat uh, faptul că, într-adevăr, prin acordul de parteneriat sau prin uh, tratatul din domeniul energiei semnat cu Rusie sau prin alte instrumente bilaterale, poate am reușit să identificăm în relațiile noastre cu statele nemembre. Prin acestea, deci, am putea să subliniem acest uh, aspect mai mult decât atât, să-l facem un aspect prioritar, dar uh, acest lucru va trebui făcut nu doar de către comisarul Oettinger, ci și de către doamna Ashton și de alți uh, reprezentanți, pentru că instrumentele se găsesc în diverse servicii și birouri și e dificil să ne imaginăm că într-un timp scurt statele care nu sunt membre ale Uniunii Europene vor fi atât de fericite și de dispuse să proiecteze împreună cu noi instrumente juridice reciproce care să acopere consecințele dezastrelor. Pentru că s-ar putea întâmpla ca o catastrofă la o uh, centrală nucleară din Europa să afecteze și state membre din afara Uniunii Europene și, în același uh, mod, uh, un, un stat vecin poate să se confrunte cu o catastrofă care să aibă efecte în interiorul Uniunii Europene. Dar aici cred că deja Comisia ia în considerare această posibilitate și ar trebui să menționăm acest uh, aspect cu titlu prioritat în relațiile noastre instituționale cu statele terțe. Și dacă am reușit să încheiem acorduri cu dispoziții clare referitoare la garanții și mm, dispoziții juridice. Bun, eu nu sunt așa de naiv încât să cred asta, dar cred că putem să facem presiuni asupra Rusiei atunci când semnăm uh, acordurile bilaterale sau acordurile mm, dintre Uniunea Europeană și Rusia privind energia. Mulțumesc! Bun, deci asta înseamnă că putem să închidem această petiție. Și, într-adevăr, cred că ar fi bine dacă am uh, realiza uh, aceste contacte de care vorbeam cu parlamentele naționale. Acest lucru poate să creeze un climat de uh, muncă uh, care să fie benefic pentru ambele părți. Într-adevăr, un acord uh, în acest sens ar fi cel mai bun. Uh, în orice caz, e foarte clar că astfel de catastrofe nu se opresc la granițe și nu putem nici să împingem la granițe astfel de probleme, sperând că, bun, acolo să rămână și consecințele negative. Acum, la uh, secțiunea B Uh, menționez faptul că petiția cu numărul 21 trebuie să rămână deschisă. Menționez acest lucru pentru înregistrarea în procesul verbal. E vorba de petiția adresată de uh, un cetățean finlandez în numele locuitorilor din Sacromonte și Albaicin privind cetura de est a orașului Granada. Deci aceasta rămâne deschisă și toate celelalte sunt uh, închise. Putem să le lăsăm închise? Văd că nimeni nu obiectează. Mă bucur, vă mulțumesc și astfel am ajuns la sfârșitul acestei ședințe. Mulțumesc tuturor celor care au rezita, rezistat până la sfârșit și vă urez uh, tuturor un an uh, foarte bun 2012. Mulțumesc, se încheie această ședință.